amendamente orale. Grupul de lucru E, care uh, este condus uh, de către doamna Strifler, care este și președinta pentru facilitatea alimentară, a trebuit să plece pentru o misiune de observare electorală în Togo și deci domnul Berman are cuvântul pentru a ne prezenta recomandările grupului de lucru E. Domnule Berman, aveți cuvântul. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte de la poziția, având în vedere că sunteți foarte sus situată, abia vă văzăresc. Grupul de lucru E, și aici mă refer în numele, grup, numele doamnei Strifler s-a, se va întâlni, s-a întâlnit în 23 februarie pentru a discuta măsurile propuse de comisie cu privire la facilitatea alimentară și încercăm să vedem uh, care este situația cu Tanzania, Togo și Zambia. Reuniunea cu Comisia a avut loc uh, într-o atmosferă foarte constructivă și am dorit să mulțumim Comisiei pentru informațiile pe care ni le-a transmis. Totuși, am dorit să reamintim că acest grup de lucru nu poate să își exprime poziția decât față de documentele scrise uh, sunt puse atenției noastre conform procedurii de comitologie și regretăm că unele elemente lipsesc sau în orice caz nu se regăsesc în uh, aceste fișe de acțiune. Deci solicităm comisiei să supună procesului de comitologie documente precise și complete. Cu privire la Tanzania, Togo și insulele Comore, Comisia a urmărit uh, recomandările făcute în cel de-al treilea set de uh, măsuri în luna noiembrie și a făcut un efort pentru a face o legătură între acțiunile propuse și obiectivele propuse de către facilitatea alimentară. Însă, în ceea ce privește insulele Comore, grupul de lucru consideră că această legătură, deci între facilitatea alimentară și măsuri nu se reflectă suficient în această fișă de acțiune. Programul se axează doar pe un obiectiv de stabilizare economică și pe reforma uh, gestiunii finanțelor publice, însă e greu de estimat sau e greu de spus dacă programul va avea efecte benefice asupra agriculturii. Uh, în orice caz, uh, nu reiese acest lucru din fișa respectivă. În ce privește securitatea alimentară, e foarte greu să ne asigurăm că programul îndeplinește obiectivele de, uh, impuse de către facilitatea alimentară. În ciuda explicațiilor Comisiei cu privire la negocierile în curs cu guvernul din insulele Comore, grupul de lucru consideră că elemente atât de importante precum uh, criteriile pentru deblocarea fondurilor ar trebui să se reflecte în fișa de acțiune. Grupul de lucru consideră cu, că această fișă de acțiune cu privire la insulele Comore este prea vagă și că lipsa de precizie nu ne permite să afirmăm că acest program respectă obiectivele țintite și acoperă măsurile stipulate în facilitatea alimentară. Și deci în aceste condiții am pregătit un proiect de concluzii care recomandă adoptarea unui proiect de rezoluție care să, reia, să preia principalele puncte uh, prezentate. Acest proiect de rezoluție solicită Comisiei să-și revizuiască fișa de acțiune pentru comore, pentru ca ea să reflecte mai bine obiectivele facilității alimentare. E de la sine înțeles că oricare ar fi reacția sau răspunsul comisiei la sugestiile și observațiile pe care le facem în concluziile noastre și în cadrul proiectului de rezoluție, comisia noastră speră ca orice revizuire a fișii de acțiune să se facă în cadrul procesului formal oficial de comitologie și a, altfel nu pot decât să îi, uh, îi rog pe colegi să adopte proiectul de rezoluție pregătit de către grupul de lucru și care v-a fost supus. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Are acum cuvântul, au acum uh, cuvântul uh, deputații. Dorește cineva să ia cuvântul pentru a face sugestii sau câteva comentarii? Vă rog, domnule Bergman. În calitate de membru, de deputat, aș dori să adaug că am impresia că atunci când vorbim despre facilitatea alimentară, mi se pare straniu că se folosesc banii sau sumele alocate acestor obiective pentru a susține bugetul sau pentru a susține bugete prea generale, prea vagi. Cred că nu e uh, măsura ideală. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă, și îi mulțumesc și domnului Bergman pentru cuvintele frumoase privind cooperarea cu serviciile cu ocazia ședinței grupului de lucru. Privind procedurile, iar colegii mei pot uh, comenta privind chestiunile de detaliu. În primul rând, noi, când facem o propunere și o înaintăm Parlamentului, încercăm pe cât posibil să ne să ne folosim de forumul grupului de lucru pentru schimbul de opinii, pentru a ține cont de opiniile dumneavoastră și, dacă se poate, uh, să rezolvăm problemele în acest cadru, într-un uh, climat uh, colegial. Iar în al doilea rând, cred că este important în acest context să avem schimburi de opinii rapide și să vă transmitem dumneavoastră aceste opinii. În ceea ce privește discuțiile de marțea trecută, v-am trimis niște comentarii în scris și explicații în scris vineri dimineață. Mă îngrijorează faptul că Parlamentul vede această metodă de transmitere de informații ca fiind insuficientă. Eu speram să avem uh, relații mai strânse de lucru, trimițând mesaje prin sistemul SERCA. Sper că am putut să răspundem rapid uh, nevoii de schimb de opinii și întrucât Droit Rugar este deschis până pe 22 martie, am avea timp să rezolvăm această chestiune între Parlament și serviciile comisiile și serviciile comisiei. Până la 23 martie ar fi procedura deschisă pentru a primi scrisori la comisie. Dar încă așteptăm cu nerăbdare să uh, primim uh, părerile dumneavoastră, să aducem amendamentele necesare la această fișă. și îi dau acum cuvântul colegului meu. Mulțumesc. Thank you. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Câteva cu cuvinte de mulțumire grupului de lucru. Deja în noiembrie am conlucrat privind lotul numărul 3 și am adus unele îmbunătățiri acordului financiar cu Malawi, mulțumită comentariilor dumneavoastră. Am încercat să activăm delegația la fața locului pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră privind fișa, îmbunătățirea acesteia. Această facilitate alimentară este ceva foarte uh, rapid și noi ne străduim să îmbunătățim pe cât posibil conținutul acestei fișe. Mulțumesc! Monsieur Berman. Mulțumesc, care comentă domnul Berman. Doar o scurtă întrebare, dacă îmi permiteți. În ceea ce vrește insule Comore, nu e o sumă prea importantă în joc, însă aș vrea să știu de ce anume ați ales să folosiți aceste sume uh, din linia bugetară pentru facilitatea alimentară în loc să folosiți de pe alte linii bugetare mai generale. Nu prea văd cum anume acest lucru se înscrie în acest proiect de facilitate alimentară. Exchange. Mulțumesc pentru această întrebare. Doar câteva cuvinte ca să vă răspund și probabil colegul va uh, completa. Așa cum am spus în noiembrie și am completat acest lucru în grupul nostru de lucru, această sumă a fost considerată ca fiind un pas înainte de Parlamentul dumneavoastră, pentru că măsura aceasta trebuia să compenseze Uh, criteriile pentru a fi eligibil și acesta era cazul pentru insulele Comore. Știm acum că Există o strategie pentru dezvoltarea agriculturii în insulele Comore. Noi am discutat acest lucru cu delegația reprezentanții guvernului și pentru a răspunde la îngrijorările dumneavoastră în ceea ce privește bugetul și modul în care sumele sunt cheltuite și corespondența care trebuie să existe între aceste sume și uh, obiectivele țintite, am încercat să vedem ce putem face imediat în așa fel încât să răspundem la așteptările dumneavoastră. Dacă există oarecare marjă de manevră, bineînțeles vom acționa în acest sens și vă vom propune câteva soluții alternative. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. My name is Wim from DG Development of the European. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de la Comisie, Direcția Generală pentru Dezvoltare și am avut ocazia să colaborez și cu colegii din cealaltă direcție generală care se ocupă de această măsură. La un moment dat, în momentul în care această măsură pentru facilitatea alimentară a fost transmisă a Parlamentului, ideea principală era că trebuia să susținem insulele Comore în această direcție și am încercat să vedem unde anume și cum anume am putea găsi cea mai bună metodă de implementare, cea mai eficientă, având în vedere suma destul de redusă care era disponibilă pentru această țară. Am încercat să vedem care ar putea fi soluțiile alternative care au uh, fost propuse de anumite organizații internaționale în acest sens. Și am încercat să fim cât mai eficienți posibil în modul în care am utilizat sumele alocate acestei țări. Merci. Doamna președinte, mulțumesc. Știm că datele limită pentru a putea Uh, adopta această rezoluție trebuie să sunt destul de scurte, deci trebuie să adoptăm rezoluția astăzi în așa fel încât aceasta să poată să ajungă în plen săptămâna viitoare. Există o propunere de rezoluție, poate că domnul Berman ar putea să prezinte această propunere și eventual să o supunem la vot imediat după. Donc, nous avons, nous avons entendu qu'il y avait des difficultés. Deci, da, uh, cu toți ați auzit faptul că grupul de lucru E a detectat anumite dificultăți, au pregătit, acest grup a pregătit o, un proiect de rezoluție pentru a explica în mod clar de ce nu sunt de acord cu uh, măsurile luate de comisie. Doriți să prezentați această rezoluție, dar vă rog, domnul Berman. Îmi pare rău, doamna președinte, dar nu sunt chiar convins uh, ca urmare a răspunsului propus de către comisie. Am senzația că suntem oarecum superficial, avem o discuție mult prea scurtă pentru un subiect atât de important, cel puțin pentru insulele Comore. Și nu sunt convins. Răspunsurile primite nu m-au convins nu știu dacă acest ajutor bugetar uh, va ajunge acolo unde trebuie și anume la dezvoltarea, la proiectele de dezvoltare rurală, la uh, creșterea producției agricole în insulele Comore. Doamna președinte, atunci putem considera uh, ca fiind aprobate concluziile așa cum au fost ele propuse de grupul de lucru E, tocmai pentru a uh, exprima în mod clar faptul că nu suntem de acord cu modul în care s-a prezentat această uh, susținere financiară pentru insulele Comore. Foarte bine, atunci să adoptăm. Ceux qui votent pour la résolution. Cine este pentru această rezoluție, vă rog, ridicați mâna. Monsieur Görens, vous souhaitez la parole? Domnul Görens, doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aveam impresia că reprezentanții Comisiei doreau să mai intervină sau cerut mai mulți dintre ei o posibilitate să ia cuvântul și bănuiesc că vor să intervină pe marginea concluziilor grupului de lucru E. Dacă astfel stă situația, aș vrea ca să ascult acest răspuns. Foarte bine spune doamna președinte, am să le dau cuvântul încă o dată, însă din păcate vreau să vă aduc aminte faptul că nu putem să așteptăm până când vom avea alte documente scrise, pentru că v-am spus, da, datele limită sunt, termenele sunt destul de strânse. Eventual, are ceva de spus comisia care nu ne-a spus până în prezent și care se poate referi în mod direct la Uh, concluziile grupului de lucru E, pentru că aici întrerupeți procedura de vot. E un lucru important. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă, că mi-ați dat din nou cuvântul. Cum am mai spus, așteptăm cu mare interes să progresăm pe acest drum și credem că dacă Parlamentul nu este de acord cu această propunere, atunci suntem dispuși să găsim o altă propunere. Aș evidenția totuși faptul că în procedurile formale un vot împotriva măsurilor propuse de comisie acoperă toate măsurile. Cele care intră sub umbrela facilității alimentare uh, Um, se referă și la comore și nu aș vrea ca întregul program să fie blocat din cauza opiniilor privind un singur, uh, un singur aspect al uh, pachetului. De aceea suntem dispuși să retragem această uh, măsură și să introducem o altă măsură pentru comore. Nu știu dacă acest lucru vine în ajutorul Comisiei, dar măcar demonstrează faptul că ținem cont de părerile dumneavoastră și vrem să conlucrăm cu Comisia pentru Dezvoltare pe acest aspect. Am uh, luat notă de faptul că nu sunteți uh, mulțumiți de reacția noastră și uh, vom ține cont de acest aspect. Mulțumesc. <coughs> Domnul Gerenț, în această situație, cred că după explicațiile Comisiei, care au fost totuși utile, dacă am înțeles bine, retrageți aspectul comore și votăm restul. A, asta am înțeles eu și cred că așa... Domnul Bergman. Domnul președinte, avem un termen limită de respectat. De fapt, nici nu știu cum se spune în franceză. Da, un termen limită. Și e neplăcut. Însă dacă comisia e gata să schimbe proiectul pentru insulele Comore, iar pentru celelalte țări, sigur, noi nu vrem să blocăm situația, dar putem încă să facem progrese în ce privește insulele Comore. N-am putea să schimbăm uh, puțin termenul limită? Acest termen limită ne este impus, e obligatoriu, deci vom uh, vota rezoluția și dacă nu mă înșel, comisia, după ce vom fi depus rezoluția noastră, comisia poate depuse fișa comore de exemplu. Da? Domnul Gerenț. Eu nu am înțeles așa lucrurile. Dacă luăm o decizie astăzi, dacă nu mă înșel, e vorba de propunerea comisiei din care lipsește fișa comore. Deci eu vă propun să votăm această rezoluție cu excepția situației insulelor Comore și vom avea timpul să, timpul să aprofundăm subiectul și deci să-i mulțumim pe toți colegii care au uh, întrebări în acest sens. Președinta, da, într-adevăr avem o problemă cu termenul limită. E foarte important să respectăm termenul limită. Nu avem timpul să ne lungim. Deci, e vor, soluția este rezoluție sau uh, deloc Domnul Berman, nu cred că putem vota această rezoluție lăsând deoparte tot ce se referă la insulele Comore, pentru că se face referire la insulele Comore cel puțin de 5 ani. Poate că după reuniune ar fi mai bine să ne punem de acord și să vedem ce putem face. De exemplu, mâine la ședința coordonatorilor să luăm decizia finală. Nu știu dacă se poate. An. Faptul că trebuie să luăm deciziile așa în pripă, pe mine mă cam uh, neliniștește. Președinte, dacă nu mă înșel, dacă nu luăm decizia astăzi, ar fi posibil ca la Strasbourg să avem o reuniune extraordinară. Madame Sargentini. Doamna Sargentini. Thank you, Chair. Well, I'm a bit puzzled. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă observ acum că obținem uh, în pragul votului un amendament oral din partea Comisiei. Eu propun să continuăm votul și Uh, dacă se poate amenda înainte de plenară, atunci putem discuta. Însă un amendament oral din partea comisiei sau retragerea unui text uh, de către comisie retragerea unui test care a fost analizat corespunzător nu mi se pare o bună metodă. Iată ce vă propun. Vă propun să votăm propunerea de rezoluție în forma sa actuală. Cine este pentru? Cine e pentru? Qui est contre? Împotrivă. Qui s'abstient? Abțineri. Trei abțineri. Deci, propunerea e, se adoptă. Trecem acum la punctul 13. Voilà. Nous allons aborder maintenant le point 11 de notre... Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi, spune președinta, interval de timp acordat subiectului referitor la experimentele clinice desfășurate în țările în curs de dezvoltare. Schimb de opinii în prezența experților. Anul trecut, comisia noastră a lansat un studiu pe această temă care a suscitat uh, un schimb de opinii în cadrul comisiei noastre. Acest studiu a fost însoțit de o serie de recomandări și vă propunem astăzi o dezbatere ulterioară. În acest sens, îi uh, dorim bun venit doamnei uh, Dan Boe de la Fundația Vemos, domnului Stefan Führing de la DG Samco, domnul Fer, domnului Sergus Fine de la Camera Medicamentelor și domnului Romaris de la Direcția Generală Cercetare. Doamna Denboer, aveți cuvântul pentru 10 minute. Yes. Um, first of all, I would... În primul rând, vă mulțumesc pentru am fi dat ocazia de a discuta cu dumneavoastră care sunt pașii care pot fi urmați la nivel european pentru protejarea drepturilor participanților la la experimentele clinice în țările în curs de dezvoltare. Aceasta este o fază în dezvoltarea unui nou medicament, medicamentul fiind testat pe oameni. Întâi uh, sunt analiz uh, Dembur, lucrez pentru Demos, o fundație olandeză și colaborăm cu organizații din India, America Latină și Africa. partenerii din aceste țări și-au exprimat îngrijorarea privind uh, utilizarea tot mai frecventă a acestor experimente clinice în țările în curs de dezvoltare. Destinațiile preferate pentru aceste teste sunt Europa de Est, anumite țări din Asia și America Latină, dar și în sudul Africii. Când vorbim despre experimentele clinice din țările în curs de dezvoltare, ne referim la medicamente uh, destinate în special piețelor uh, profitabile occidentale și nu uh, nu ne referim la medicamente împotriva malariei, uh, TBC-ului și a altor boli frecvente în țările în curs de dezvoltare. Pentru aceste medicamente există, se fac în prezent încă prea puține investiții. În ceea ce privește amploarea experimentelor clinice în afara Uniunii Europene și a SUA, Aici uh, prezint niște cifre uh, de la Agenția Europeană pentru Medicamente care analizează țările în care se efectuează aceste experimente clinice pentru medicamente care solicită um, autorizarea uh, de piață din partea Uniunii Europene. 20,3% din pacienți Uh, care au participat la aceste experimente în 2005 erau din afara SUA și Uniunea, Uniunii Europene. Iar în 2008 cifra s-a ridicat la 33,9%. Majoritatea țărilor unde au loc aceste teste sunt țări în curs de dezvoltare. din partea Centrului de Cercetare pentru Corporații Internaționale um, se estimează că între 18.000 și 24.000 de experimente clinice au loc în țările în curs de dezvoltare. De ce crește frecvența acestor uh, experimente în țările în curs de dezvoltare? De ce? Pentru că sunt ieftine 200 de milioane de dolari pe an pot fi economisiți în acest fel. De exemplu, costă 30 de mii de dolari pe pacient în SUA și 3 mii de dolari într-o țară mai săracă. De asemenea, procedura este mult mai rapidă în țările cu venituri reduse. Este mai ușor să se recruteze uh, participanți la experimente clinice în raportul McKinsey se menționează că îmbunătățirea recrutării poate duce la o creștere de 14 milioane de dolari în ceea ce privește vânzările. Birocrația este de asemenea redusă, obținerea aprobărilor este mai ușoară De asemenea, pacienții nu au fost uh, expuși altor tratamente, dar, uh, prin urmare, rezultatele sunt mai puțin ambigue. Și există și aspectul uh, piețelor emergente. De aceea este foarte rezonabil să se ia aceste măsuri. Și sigur că deschide multe posibilități comerciale. Am să vă prezint câteva slogane din partea unor uh, organizații care efectuează asemenea experimente clinice. De exemplu, descoperiți uh, Rusia pentru efectuarea experimentelor clinice. Posibilități uh, de profit de milioane de miliarde de dolari vă așteaptă în India. Guvernul indian își adaptează legislația pentru a fi mai puțin strictă, invitând astfel experimentele clinice în India. Este uh, privit uh, ca o posibilitate de afaceri și dacă chiar guvernul indian invită aceste experimente clinice, atunci de ce ar trebui să ne pese nouă? În primul rând, pentru că cei mai mulți dintre cetățenii din uh, țările în curs de dezvoltare nu au asigurări de sănătate. Prin urmare, dacă participă la experimente clinice, acesta este singurul mod de obținere a tratamentului medical pentru acești oameni. În plus, structurile care sunt menite să apere drepturile participanților la experimente clinice nu funcționează întotdeauna cum se cuvine în aceste țări. De multe ori apar conflicte de interese. Medicii pot uh, câștiga între 1500 și 3000 de dolari pe pacient în urma uh, participării la teste clinice. Conform partenerului nostru, RELEM, o rețea uh, latinoamericană privind etica în acest domeniu, cetățenii din America Latină sunt cei mai săraci și uh, uh, persoanele au o relație ierarhică cu medicii. Prin urmare, dacă medicul le spune să participe, atunci ei vor participa. Structurile care ar trebui să îi protejeze pe pacienți de multe ori nu funcționează corect în țările cu venituri reduse. Conform uh, rețelei latinoamericane menționate, comisiile etice din America Latină spun că țările Americii Latine nu sunt bine dotate pentru a proteja participanții la experimentele clinice. Există niște orientări pentru protejarea participanților la experimente clinice. Declarația de la Helsinki este cea mai cunoscută. Directivele europene fac referire la declarația de la Helsinki, legislația indiană privind experimentele clinice de asemenea. Însă, din păcate, principiile stipulate în declarație sunt de multe ori încălcate. În centrul indian de studii privind drepturile și aspectele etice, s-a constatat că, de exemplu, un medicament testat de către GlaxoSmithKline pe pacienții cu cancer la sân din India au încălcat normele etice și când au pătruns pe piața indiană aceste uh, medicamente nu erau accesibile ca preț pentru cei mai mulți pacienți uh, cu cancer de sân din uh, India, costând mai mult de 1000 de euro pe lună. Uh, tratamentul respectiv. Pacienții aceștia sunt folosiți doar pentru testare, dar nu își pot permite să cumpere medicamentul. Un alt medicament al AstraZeneca a fost uh, testat pentru tulburări uh, psihice firma declarând că comisiile estice de, uh, occidentale de etică nu permit acest tip de test. Văd că mai am doar două minute la dispoziție, de aceea mă voi uh, grăbi. Suntem foarte... Uh, vă mulțumim pentru că ați adresat întrebări Comisiei Europene și Parlament și Comisia Parlamentară a efectuat un studiu care a fost publicat anul trecut care definește o gamă largă de recomandări, unele făcând parte din cadrul de reglementare actual, alte măsuri necesitând uh, adoptarea unor uh, norme, alte normative suplimentare. Uh, în Europa există destule șanse de protejarea drepturilor participanților la experimentele clinice în uh, țările în curs de dezvoltare. Pentru a se ține seama de acesta, pentru autorizarea medicamentelor, trebuie să se respecte orientările de bună practică și măsurile declarației de la Helsinki. Aceste măsuri însă nu au fost încă implementate. Am înțeles că un grup de lucru din partea Agenției Europene de Medicamente se ocupă de această problemă, însă ne preocupă faptul că unele dintre aspectele controversate, cum ar, ar fi tratamentul uh, post uh, în urma experimentelor clinice, ar putea să nu fie abordate uh, în mod uh, corespunzător. Întrucât medicamentele se testează pe cetățenii uh, țărilor în curs de dezvoltare, noi avem o răspundere față de aceștia. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna de Bur, dar întotdeauna trebuie să respectăm timpul alocat. Domnul Stefan Führing, aveți cuvântul timp de 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc uh, Stefan Führing. Lucrez la Direcția Generală Sănătate și Protecția Consumatorului unul din uh, domeniile de care mă ocup sunt uh, experimentele clinice. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru faptul că ați ales să discutați acest subiect. Este foarte important, ne preocupă de mult și noi l-am inclus în consultarea publică în cadrul evaluării de impact pe care o efectuăm în prezent pentru în vederea adoptării directivei privind experimentele clinice. Doamna Den Boer, uh, am ținut cont de raportul dumneavoastră, însă aș dori să fac patru observații pe scurt. În primul rând, în conformitate cu informațiile noastre, credă, credem că experimentele clinice efectuate în Uniunea Europeană nu sunt exportate la scară largă în țările în curs de dezvoltare. Credem că este greșit să spuneți acest lucru. Nu suntem de, nu suntem de acord cu cifrele pe care le-ați uh, citat. Noi uh, avem alte date care zugrăvesc un alt uh, tablou. De exemplu, experimentele clinice efectuate de Agenția Europeană a Medicamentelor între 2005-2008, 10% din aceste studii au avut loc din Asia și 10% din America uh, Latină. Și, deci, niciun experiment clinic nu a avut loc în Africa. Nu știu dacă e corect să afirmăm că majoritatea experimentelor clinice sunt efectuate, uh, clinice sunt efectuate în uh, țări în curs de dezvoltare. S-a mai spus că 18 până la 24 de mii de experimente clinice au loc în prezent în țările în curs de, curs de dezvoltare. Trebuie să verificăm aceste date. Deocamdată în Europa, cam 5.500 de experimente clinice au loc anual. Iată prima observație. Deci nu asistăm la o relocare masivă a acestor experimente clinice în țările cu curs de dezvoltare, cel puțin nu deocamdată. Un al doilea element foarte important în lumina acestui raport e faptul că experimentele clinice în țările cu curs, în curs de dezvoltare uh, sunt o provocare, dar nu putem spune că din oficiu aceste experimente clinice sunt de o calitate mai proastă. S-a vorbit foarte mult de aceste norme duble de, și de uh, un dumping clinic, clinic, însă nu putem să ne pripim cu concluziile. Cred că trebuie să ne bazăm pe fapte, pe date și cred că ar trebui să uh, ținem cont și de aspectul de inspecții. Apoi, cred că trebuie să rămânem vigilenți. E adevărat, experimentele clinice sunt tot mai globalizate și se efectuează tot mai multe experimente clinice în țări uh, terțe, în țări uh, terțe sărace și aceasta din mai multe motive. Și nu numai pentru că e mai, uh, procesul e mai rapid sau mai ieftin, dar și din cauza problemelor de reglementare, pentru că anumite țări terțe promovează experimente clinice în țările lor pentru a primi autorizații pentru anumite medicamente. Deci, există un alt punct de vedere pe care ar putea uh, să îl uh, adoptăm. Și al patrulea element, Trebuie să rămânem foarte prudenți și vigilenți, e adevărat. Însă se mai pune și problema jurisdicției. Și cre- cred că modul cel mai bun de a aborda această problemă este procesul de autorizare a medicamentelor în Europa. Pentru că o companie, un laborator trebuie să prezinte date clinice ori Agenției Europene pentru Medicamente sau uh, organismelor naționale. Și aici uh, intervenim noi. În momentul în care avem jurisdicție, atunci putem efectua controlele adecvate și putem să folosim inspecțiile. Și ne bucurăm de faptul că Agenția Europeană pentru Medicamente a luat mai multe inițiative în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă președinte. Merci. La parole maintenant. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Spine din partea Direcției Generale pentru Medicamente 5 minute. Good afternoon. I'm Fergus. Mă numesc Fergus Sweeney. Mă ocup de inspecții în cadrul Agenției pentru Medicamente. Vă mulțumesc pentru invitația de participare la această reuniune. Problema uh, experimentelor clinice din țările în curs de dezvoltare este foarte importantă pentru noi. Am urmărit uh, derularea acestor activități de-a lungul anilor și am avut uh, inspecții tot mai frecvente din, în uh, țările din afara Uniunii Europene și SUA. Între 2005 și 2008, pentru această perioadă, avem o serie de uh, date pe care le putem prezenta. Am stabilit, am înființat un grup de lucru pe baza documentului strategic din 2008, Grupul este compus din reprezentanți ai comisiilor științifice și pentru medicamente umane, dar și pentru cele pediatrice, precum și reprezentanți din cadrul uh, grupurilor de lucru pentru pacienți. Este în lucru un document care să clarifice patru probleme și să ia patru măsuri în ceea ce privește supravegherea aplicării, introducerea pe piață a medicamentelor, clarificarea practică a standardelor etice pentru experimentele clinice, incluzând consimțământul populației vulnerabile, accesul la tratamentul de după experimentele clinice și așa mai departe. Privind pașii uh, practici care trebuie urmați, Primii doi ar fi asigurarea influențării modului de derulare a testelor, pentru că dacă deja au avut loc experimentele, nu le mai putem uh, modifica. În al treilea rând, trebuie să avem în vedere o înțelegere mai bună a standardelor etice și uh, îmbunătățirea acestora mai ales în ceea ce privește declanșarea inspecțiilor și evaluările. Vom analiza atent modul în care putem îmbunătăți fluxul de informații privind conformitatea cu standardele etice. Și nu în ultimul rând, vrem să îmbunătățim consolidarea capacităților și cooperarea internațională. Studiile se efectuează în toată lumea o treime în, Euro- în Europa, o treime în SUA și o treime în restul lumii. Și vrem să monitorizăm evoluția acestei situații. Există 33.000 de locuri unde se efectuează aceste studii și nu pot fi inspectate chiar toate. Trebuie ca toate structurile care efectuează inspecții să fie consolidate în toată lumea. Pentru a se asigura conformitatea etică a derulării studiilor. De exemplu, în grupul de lucru al inspecțiilor GSP au participat inspectori nu numai din uh, din Uniunea Europeană, ci și din țări precum India, Mexic, Africa de Sud și așa mai departe. Vom continua această tendință pentru a constitui o rețea internațională de inspectori bine calificați pentru a asigura buna derulare a studiilor clinice. Vom avea un, grup de, un um, workshop în septembrie. Vă mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Romaris din partea Direcției Generale pentru Cercetare. Mulțumesc, doamnă președinte. Cele mai multe asemenea de studii clinice se uh, intră sub incidența articolului 185 uh, din tratat privind uh, noile medicamente, vaccinuri și microbicide. Prin EDCTP se urmăresc uh, o, un număr mare de uh, teste clinice, însemnând că prin evaluare etică uh, noi urmărim toate proiectele finanțate. Pe lângă consolidarea capacităților, finanțăm o serie de proiecte de cercetare privind standardele etice, sprijinăm, sprijinim capacitățile instituționale la nivel național, consolidarea capacităților autorităților de reglementare, coordonarea activităților împreună cu uh, Organizația Mondială a Sănătății, monitorizăm activităților uh, din Africa și sprijinim formarea pe problemele de conformitate etică. În cei șapte ani de, activitate ai EDCTP am avut 28 de Uh, proiecte de cercetare în valoare de 3,3 milioane de euro. În februarie 2010, EDCTP a lansat o licitație pe, în valoare de 4,75 milioane de euro um, pentru un proiect din Africa subsahariană. Respectarea Uh, standardele uh, cărora se conformează studiile din acea regiune uh, concordă cu standardele noastre. Vă mulțumesc. Encore et toujours. Merci, madame la... Domnul Berman. Mulțumesc, doamna președinte. Iar eu, din nou. Aș avea o întrebare pentru doamna de Beur. Uh, ca să vă dau posibilitatea să vă mai exprimați. Deci e o posibilitate dacă vă pun această întrebare. După părerea dumneavoastră, care este calitatea controalelor, a testelor care au fost făcute până în prezent în afara Uniunii Europene? Dacă am înțeles eu bine, domnul Sweeney spunea că două treimi din teste sunt organizate uh, în afara Uniunii Europene. Contesta această cifră. Dar care este, după părerea dumneavoastră, calitatea controalelor efectuate? dintr-un total, care este proporția? Uh, Uh, controalelor efectuate. Poate că domnul Sweeney ar putea să ne dea astfel de cifre referitoare la totalul testelor clinice realizate în afara Uniunii Europene și totalul controlelor care au fost efectuate. Dar, doamna de Beur, în ceea ce privește Uniunea Europeană, sunteți dumneavoastră de părere că aceste controle sunt efectuate la momentul potrivit, suficient de devreme în uh, fazele uh, Uh, pregătitoare ale uh, procesului de testare sau la finalul acestui proces de testare a noilor medicamente? Oare suntem suficient de vigilenți? Pentru că un control la finalul procedurii nu poate să-ți spună exact ce s-a întâmplat încă de la bun început. Cel puțin asta am înțeles eu din tot ceea ce am citit cu privire la testele clinice organizate în țările dezvoltate. Și se pare că uh, această formă neetică de testare a noilor medicamente reprezintă o formă, de fapt, de colonizare a acestor țări. Și firma farmaceutică trebuie să demonstreze că toate testele și controlele au fost făcute în mod etic, în mod corect, în mod adecvat. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Deva. Uh, Mulțumesc, doamne președinte. Am urmărit cu atenție cele discutate. Ori că avem de a face cu o problemă sau uh, facem din sânsar armăsar. Nu știu dacă este vorba de o problemă reală. Haideți să clarificăm. Primul vorbitor a dorit oare să sugereze că firmele europene efectuează teste în țările în curs de dezvoltare, în special India, pentru medicamente pe care nu le-ar putea testa în Europa din cauza riscurilor. Trebuie să avem aceast, o, o, o înțelegere mai clară. În alte cuvinte, spune primul vorbitor faptul că uh, firmele de uh, farmaceutice europene testează medicamente pe cetățenia Indiei, aceste texte neputându-le efectua în, uh, asupra populației europene pentru că ar fi prea riscant, nu uh, intervenim asupra pieței, dar dacă afirmația este aceasta, că anumite medicamente ar fi prea riscante pentru Europa, dacă acestea sunt testate în țările în, curs de dezvoltare, întrucât uh, viața unui cetățean din acea zonă nu este la fel de importantă ca viața unui european. Atunci avem o problemă. Dacă există probe conform cărora aceste companii farmaceutice experimentează medicamente pe Uh, locuitorii din uh, țările în uh, curs de dezvoltare pe care nici măcar nu ar visa să le testeze asupra populației din țările dezvoltate. În al doilea rând, dacă este o chestiune de supraveghere, avem resurse prea puține pentru a supraveghea efectuarea corespunzătoare a testelor din țările în curs de dezvoltare. A treia întrebare administrația SUA ce face în ceea ce vrește uh, firmele americane care uh, testează Ameri uh, medicamente în America Latină. Colaborăm cu aceste firme sau uh, lucrăm după standarde diferite? Parol. Doamna Sargentini, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Am o serie de întrebări adresate Comisiei Europene. În urma dezbaterilor pe care le-am ascultat, aș exprima câteva îngrijorări. Întrebarea aceasta. Cei care testează acestea, aceste medicamente vor putea mai oamenii asupra cărora se uh, efectuează testele vor putea să-și permită să cumpere aceste medicamente mai târziu? De multe ori este vorba de medicamente costisitoare și acești oameni nu uh, și-ar putea permite financiar continuarea tratamentului. Aș dori să știu din partea Comisiei Europene dacă putem să ne asigurăm pe viitor că Agenția Europeană pentru Medicamente verifică realmente respectarea uh, normelor declarației de la Helsinki înainte să permită intrarea pe piață uh, comunitară a unui medicament. Și aș dori să mai știu dacă dorește Comisia Europeană să modifice uh, regulile privind uh, testarea placebo, placebo în țările terțe. În uh, țări precum India, acest lucru se poate întâmpla ca firmele farmaceutice farmaceutice să meargă acolo să conducă teste pentru că nu, acest lucru nu este permis uh, în alte locuri. Cercetarea privind efectul placebo ar trebui să fie adus în discuție. Și trebuie să ne asigurăm ca în momentul în care se permite intrarea pe piață a unui medicament care a fost testat într-o țară terță, să ne asigurăm că se asigură accesul populației respective din țara terță la medicamentul respectiv. Această problemă a valorii vieții umane din, dintr-o țară sau alta este readusă în discuție. Domnul Görens, mulțumesc, domnul președinte. Am o prima întrebare. Și anume, în momentul în care ar exista abuzuri, trebuie să ne punem întrebarea care este legislația care trebuie să se aplice în cazul în care există abuzuri. Legislația europeană, cea a statelor membre, în cazul acesta precis, dacă aceasta se aplică în mod strict, chiar și în cazul în care testele clinice sunt făcute în țări în curs de dezvoltare și chiar și în cazul în care abuzurile s-ar comite în țările în curs de dezvoltare. Întrebarea rămâne valabilă. Se aplică legislația noastră europeană? Dacă răspunsul este da la această întrebare, atunci uh, cred că o aplicare strictă a legislației europene ar putea să-i convingă, să convingă firmele farmaceutice să nu mai comită aceste abuzuri. Apoi, nu putem separa chestiunea uh, testelor clinice de chestiunea accesului la medicamente în țările în curs de dezvoltare și sunt de acord cu um, observația făcută de doamna Sargentini. Se spune că o treime din uh, testele clinice sunt făcute în Europa, o treime în America Latină și bănuiesc că cealaltă treime în țările în curs de dezvoltare. Cred că repartizarea medicamentelor în întreaga lume nu corespunde cu această repartizare a testelor. Chiar dacă nu ar exista o problemă etică în ceea ce privește repartizarea testelor clinice, avem totuși o problemă etică în ceea ce privește accesul la medicamente. Și nu putem să separăm cele două aspecte. Apoi mai există și aspectul cercetare uh, în ceea ce privește noile medicamente. Aș dori să știu cum anume fondurile publice sunt alocate anumitor cercetări pe tema bolilor tropicale sau boli mai puțin cunoscute tipice, specifice țărilor în curs de dezvoltare și nu neapărat tipice, specifice țărilor din Nord. Iată că toate aceste întrebări trebuie să fie analizate în detaliu, în așa fel încât să ne putem pronunța, să vedem dacă avem o politică etică în materie de acces la îngrijiri de sănătate. Aș aminti în trecere faptul că tratamentul inegal în acest domeniu a condus la o reacție viguroasă din partea Indoneziei, spre exemplu, care a refuzat să furnizeze celule STEM pentru elaborarea anumitor vaccinuri. De aceea, după părerea mea, trebuie să avem o abordare mai largă. Poate că de la caz la caz nu ne vom confrunta cu o problemă etică, însă pe ansamblu mi se pare că există o problemă etică în momentul în care 4-5 din populație nu are acces la medicamente. Mulțumesc, spune doamna președinte, doamna Keller. Thank you. My question goes to Mr. Am o întrebare pentru doamna De Beur sau de Bur, nu știu cum se pronunță corect numele, m-a mirat că ați vorbit de declarația de la Helsinki ca o parte foarte importantă a unei uh, posibile soluții sau unui mod de control și spuneați că există probleme cu punerea în aplicare. Ați putea să ne explicați care sunt aceste probleme de punere în aplicare, de ce nu se aplică corect și care ar putea fi rolul pe care Uniunea Europeană îl joacă aici. Mulțumesc. Domnul Guerreros, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, doamna președinte. Cred că ne aflăm acum în fața unui subiect deosebit de sensibil, pentru că accesul la îngrijire de sănătate reprezintă un drept de bază al ființei umane și e nevoie de echitate în ceea ce privește accesul la medicamente. Asta face parte din modul în care noi recunoaștem egalitatea fiecărui uh, uh om. Uh, Aici am avut, avut ocazia să ascultăm o expunere referitoare la cifre, procente, analize, uh, am ascultat și opinia comisiei, însă mi se pare că cel puțin asta e părerea mea, că a existat o coincidență și anume se recunoaște faptul că Uniunea Europeană are o legislație suficientă, are mecanisme suficiente pentru a reglementa în mod corect acest domeniu. Întrebarea mea se adresează Comisiei. Aș dori să știu dacă Comisia este mai mult sau mai puțin de acord cu observațiile făcute de reprezentanta fundației, și anume că legislația europeană nu este suficient aplicată. Nu este aplicată în mod riguros. Și în cazul în care Comisia în momentul de față nu are timp suficient pentru a ne furniza un răspuns amplu la această întrebare, atunci aș dori să știu dacă eventual ni s-ar putea trimite nouă la Comisia DV un raport cu privire la gradul de aplicare al legislației europene în domeniu. <clears throat> Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Debăr din uh, partea Fundației VEMOS pentru a răspunde la ansamblul întrebărilor și având în vedere că v-am întrerupt adineauri, am să vă acord acum uh, mai, câteva minute în plus pentru a lua cuvântul, mai mult decât pentru reprezentanții Comisiei. Thank you for your generosity, Madam Chair. Vă mulțumesc pentru generozitate. În primul rând, Aș dori să aduc uh, unele comentarii privind um, afirmațiile domnului Funing de la Comisia Europeană. Am spus că majoritatea pacienților care iau parte la testele clinice din afara SUA și Uniunii Europene sunt cetățeni ai țărilor în curs de dezvoltare. Deci o treime din aceste uh, teste au loc în afara SUA și Uniunii Europene și se află pe uh, lista uh, DAC. Este important să stabilim clar acest lucru ca să înțelegem bine cifrele. De asemenea, s-a menționat că testele clinice au, care au loc în faptul că aceste teste au loc în um, țările în curs de dezvoltare nu implică și slaba calitate a acestor studii. Comisiile etice din țările în curs de dezvoltare um, nu dispun de, de suficient uh, personal, multe, multele dintre, multe dintre acestea uh, Uh, nu dispun de o formare corespunzătoare. Deci există probleme structurale. Domnul Sweeney de la Agenția Europeană pentru Medicamente a menționat că Uniunea Europeană are niște inițiative de consolidare a cadrului de reglementare. Considerăm că este o măsură foarte importantă și în cele de, din urmă va fi soluția uh, în, pentru problema acestor studii clinice. Cum spunea domnul Sweeney, nu credem că este o soluție, deoarece prea multe studii clinice au loc în același timp și este imposibil să fie toate inspectate. Cum spunea domnul Berman, acum câteva, câțiva ani am intervievat reprezentanți ai unor agenții europene pentru uh, medicamente și am întrebat dacă au verificat respectarea principiilor declarației de la Helsinki uh, de către studiile efectuate și uh, clinice efectuate și mulți au spus că verifică eficacitatea, calitatea și siguranța, dar nu uh, verifică și respectarea principiilor etice. Cred că este important să se efectueze verificări ale respectării normelor etice pentru uh, desfășurarea experimentelor clinice și nu numai la momentul uh, intrării pe piață a medicamentelor. Dacă se verifică în mod serios respectarea declarației de la Helsinki, acest lucru ar trebui făcut înainte de uh, acordarea uh, autorizației de comercializare. Ne referim la uh, companii multinaționale care efectuează teste clinice. Asta Chemicals au uh, recunoscut faptul că desfășoară asemenea studii clinice în India, deoarece în Europa ele nu ar fi permise. Iată și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Dacă îmi dați voie, domnule președinte. O lăsăm pe doamna de Boer, domnule Deva, să-și termine răspunsul și apoi primiți cuvântul întrebarea de ce nu se aplică corespunzător um, declarația de la Helsinki. La această întrebare, răspunsul este pentru că nu s-a luat um, foarte mult în serios. Mulți pași au fost deja făcut. Dacă, de exemplu, prețul medicamentelor ar fi scăzut pentru țările participante la studiile clinice și dacă s-ar uh, verifica acest lucru înainte de acordarea autorizației, consider că s-a răspuns la majoritatea întrebărilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Stefan Fering domnul Suinei și domnul Romaris, dacă doresc să intervină pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la o singură întrebare care a intervenit în cadrul dezbaterii respectiv dacă cadrul de reglementare este adecvat sau nu. Deocamdată, cadrul de reglementare este foarte clar. Orice studiu care se face în Europa ca parte a unei solicitare de uh, acordare de licență pentru medicamente trebuie să respecte principiul european de bune practici clinice. Și acest, prin, aceste principii se bazează pe principii recunoscute la nivel internațional adesea se pune și problema uh, legii, partea teoretică, dar și punerea în aplicare a legii. Constatăm cu satisfacție că Agenția Europeană a Medicamentelor a abordat această problemă și prin faptul că analizează datele și le verifică în, acest în cadrul acestei proceduri de auto, acordare a autorizației. Și respectarea principiilor etice, de asemenea, e verificată. E important ca acest proces să continue. A fost pusă o altă întrebare. Dacă e suficient? Sigur că există și alte măsuri de reglementare pe care le studiem în prezent și una dintre cele mai importante măsuri este transparența. Cu cât uh, testele clinice sunt mai transparente în țările terțe, cu, atât, cu atât este mai ușor de uh, făcută inspecții uh, timpurii, a fost pusă o întrebare, și cu atât mai mult putem exercita presiunea asupra uh, sponsorilor pentru a ne asigura că testele clinice din țările terțe respectă principiile internaționale. Uh, examinăm această posibilitate. Așa cum spuneam, există un studiu de impact în derulare în prezent. Și încă o, o observație finală cu privire la inspecții. Suntem de acord cu principiul că nu putem să Uh, verificăm toate spitalele, spitalele și toate laboratoarele în care au loc teste clinice. Nu putem să efectuăm inspecții în toate aceste locuri, pentru că ar fi un volum imens pentru un, uh, un, pentru un singur test clinic. Însă sprijinim construirea capacității în țări și ne bucurăm de faptul că au fost adoptate inițiative atât de către colegii de la DG Cercetare, cât uh, și munca efectuată de agenții cu privire la consolidarea rețelelor. Mulțumesc, mulțumesc pentru ocazia pe care ne-o acordați de a discuta această temă. Mulțumesc! Aș dori să mă refer la câteva aspecte care au fost abordate. Cooperăm cu partenerii de reglementare, de exemplu uh, FDA în Statele Unite, și alte organisme omologe care au uh, făcut parte din grupurile de inspecții care au avut loc anul trecut și pe care le-am uh, prelungit și în acest an cu inspectori din Africa, Asia și America Latină. Cooperăm împreună, schimbăm informații cu aceste, uh, acești parteneri și implicăm și alte agenții pentru a ne asigura că folosirea resurselor de inspecție este bine distribuită, deci că nu mergem mai multe agenții în același loc, ci că uh, mergem în locuri diferite și astfel să contribuim la o supraveghere mai bună a locurilor unde se efectuează teste clinice. De asemenea, cooperăm cu Digi Cercetare, cu OMC-ul și cu alte organizații pentru a crește uh, a spori um, consolidarea capacității și pentru a furniza personal când e nevoie, de exemplu autoritățile de reglementare, dar și pentru a sprijini guvernele uh, țărilor în care sunt efectuate testele. De exemplu, s-a mai vorbit despre uh, index, de exemplu, despre comparații între index. În uh, acest an uh, vom uh, publica o carte verde și în procesul de consultare vom invita părți implicate foarte numeroase, inclusiv uh, din țări din Asia, uh, America Latină și Africa. Așa cum s-a mai spus, în prin articolul 58 din regulament cooperăm cu OMC-ul în ce privește evaluarea licențelor pentru organizații care nu uh, vizează piața europeană, ci pentru se implică în prevenirea bolilor în țările în curs de dezvoltare, uh, malarie, uh, TBC și așa mai departe. Deci prin OMC, uh, prin intermediul acestui articol, uh, se acordă licențe. Iar în ce privește declarația de la Helsinki și bunele practici uh, clinice, sunt două declarații complementare care instituie uh, principii la nivel înalt, principii etice în ce privește efectuarea testelor critice și cred că trebuie să folosim aceste două declarații împreună pentru a dezvolta practicile noastre, pentru a uh, acorda formare profesională și pentru a ne asigura că testele clinice sunt desfășurate în cele mai bune condiții. condiții. Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc. Aș dori să mă refer la fondurile de cercetare pentru bolile tropicale, EDCTP, este un proiect al comunității din cel de-al șaselea program cadru pentru uh, țările, bolile din uh, țările tropicale. Acest proiect a fost finanțat în, din 2003 până în 2010 și Comisia lucrează în acest moment pe un nou program EDCTP uh, pentru perioada de după 2010 și sperăm să putem coopera cu Comisia dumneavoastră pentru a delimita noile priorități ale noului EDCTP după 2010. Mulțumesc, domnul Berman. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am primit un răspuns la întrebarea adresată Comisiei câte controle au fost efectuate și pe, pe uh, marginea câtor teste în țările în curs de dezvoltare. Câte controle pe câte teste? Iată întrebarea. Testele clinice sunt revizuite de către inspectorii care lucrează pentru agenție și selecția acestora face obiectul inspecțiilor GSP. Așa cum am spus, în ultimii 5 ani, așa cum am spus, cam 33 de uh, locuri de uh, testare au fost uh, inspectate. Sigur că e un număr foarte mic și deci trebuie să ne gândim că aceste inspecții se fac prin uh, prelevare de mostre. Încercăm să verificăm atât uh, companiile cât și uh, organismele publice, trebuie să ne asigurăm că aceste texte, teste sunt bine efectuate. În 2009, 58 de astfel infecții au fost efectuate, 44 pentru teste clinice, 38 în 2008, iar acest număr a crescut și mai bine de jumătate din aceste inspecții se fac în țările terțe. Încercăm să ne asigurăm că ne creștem cunoștințele privind anumite țări din America, uh, America de Sud, Africa și Asia. Iar nume, cifrele figurează în raportul din pagina internet 2005-2008, care va fi revizuit și va fi republicat în următoarele 2000, două luni pentru perioada 2009 și după. Aceste dezbateri sunt foarte interesante. Doi deputați n-au primit uh, răspunsuri la întrebările pe care le-au adresat și care ar dori să pună o întrebare suplimentară. Însă suntem în întârziere, deci vă rog să nu faceți observații, ci doar să adresați întrebări suplimentare, 10 secunde, nu mai mult, doamna Sargentini și apoi domnul Deva. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mm, și este vorba de exact aceleași uh, întrebări. Dacă mi s-ar fi răspuns din partea Comisiei, uh, situația ar fi fost altfel. Întreb din nou, se poate întâmpla ca în viitor să verificăm într-adevăr respectarea declarației de la Helsinki înainte să acordăm uh, intrare pe piață a medicamentelor și putem să ne asigurăm că testele clinice din țările terțe nu se efectuează pe baza procedurilor placebo convenite la nivel european ca să îngrădim accesul medicamentelor și în al treilea rând cum putem organiza uh, cum am putea să ne asigurăm că țările terțe unde se, efectue, unde se efectuează testele vor avea și acces la aceste medicamente mai târziu. Domnule Deva, aveți cuvântul. Nu am întrebat despre placebo. Am primit un răspuns privind placebo. Nu aceasta a fost întrebarea mea, ci există probe că firmele europene farmaceutice testează medicamente în țările terțe, teste pe care nu le-ar efectua supra pacienților europeni. Domnul da, mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea era dacă abuzurile Uh, spre exemplu, comise de către o firmă farmaceutică franceză în teste clinice într-o țară în curs de dezvoltare sunt sancționate în funcție de legislația franceză sau de legislația țării respective în curs de dezvoltare. Iar pentru a uh, termina cu întrebările, domnul Berman. A, dumneavoastră ați terminat. Foarte bine. Iată deci întrebări adresate în principal comisiei, pentru că deputații nu au fost mulțumiți cu răspunsurile primite. Um, deci se dorește ca declarația de la Helsinki să fie o condiție prealabilă pentru autorizarea anumitor medicamente pe piața comunitară și mm, personal aș dori să aud un răspuns clar pe această temă. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește prima întrebare, pot să vă spun că fiecare studiu care este prezentat este verificat în funcție de legislația în vigoare pentru a vedea dacă respectă principiul etic. A doua întrebare. Dacă se dovedește că un test clinic a fost realizat fără să respecte principiul etic, atunci trebuie să vedem care sunt consecințele și anume uh, refuzul autorizării uh, aceste teste clinice nu pot fi luate în considerare în momentul în care se uh, lansează pe piață acest medicament, în care ar putea fi lansat pe piață acest medicament. Apoi, principiile etice sunt preluate în normele uh, legislative internaționale, iar în funcție de legislația europeană, acest lucru uh, figurează și în legislația europeană, însă în practică există anumite probleme, probleme pe care noi le studiem acum în cadrul grupului nostru de lucru, în cadrul Agenției Europene pentru Medicamente și vom organiza în luna septembrie acestui an o audiere publică pe această temă. În ceea ce privește acum sancțiunile, dacă o firmă farmaceutică care își are sediul în Franța realizează teste clinice într-o țară terță și că legea țării respective nu este respectată, da, vor exista sancțiuni, dar vor exista sancțiuni în conformitate cu legislația acelei țări, nu cu legislația franceză. Dacă o societate, o firmă franceză introduce o cerere de autorizare pentru un medicament, datele pe care le va furniza trebuie să corespundă cu normele europene și dacă nu este cazul, atunci aceste date nu pot fi incluse în dosarul de autorizare. Foarte bine, spune doamna președinte, încheiem aici discuțiile, însă eu vă propun ca să continuăm noi la Comisia DEVE, să urmărim îndeaproape modul în care autorizațiile de uh, punere pe piață, de lansare pe piață a medicamentelor sunt uh, realizate. Trecem acum la punctul. Da, astăzi punctele sunt oarecum în dezordine, sunt inversate. Trecem acum deci la punctul 10 de pe ordinea de zi. Vom vedea care sunt progresele realizate pentru realizarea obiectivelor mileniului o examinare la jumătate de mandat în ceea ce privește ședința la înalt nivel ce va avea loc în septembrie 2010. Deci în septembrie 2010, sub egida uh, Națiunilor Unite, va avea loc o ședință la New York care va evalua progresele realizate pentru îndeplinirea obiectivelor mileniului, ținând seama de faptul că ne aflăm la cinci ani de data finală. În summitul de primăvară, Consiliul European va propune o poziție europeană pe această temă. Summitul European din luna iunie va adopta poziția finală care, sperăm noi, va fi o poziție unită și ambițioasă. Este absolut fundamental ca Parlamentul European să poată contribui la dezbatere încă de la bun început. Domnul Cashman pregătește rezoluția cu privire la obiectivele mileniului. El a redactat deja un document de lucru care va fost distribuit. Pentru a putea să ne aplicăm asupra acestui subiect, am invitat astăzi trei experți doamna Françoise Moreau, directoare la comisie, la direcția uh, referitoare la acest dosar și anume obiectivele mileniului. Apoi domnul Nico, doamna, se corectează doamna președinte, doamna Nicola Harrington, director adjunct la biroul PNUD din Bruxelles, Programul Național Minte pentru Dezvoltare și doamna Irene Milero, responsabilă pentru Intermon Oxfam în Spania. Are mai întâi cuvântul domnul Cashman pentru a prezenta liniile directoare ale documentului sau de lucru în cinci minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să menționez de la început că facem tot posibilul pentru ca raportul, rezoluția noastră va fi gata pentru sesiunea plenară din iunie. Noi discutăm mult pe tema sărăciei și altor uh, probleme mondiale dar cu cât discutăm mai mult, cu atât ne îndepărtăm de obiectivul um, găsirii unei soluții. De, acest, de aceea, uh, întrucât este un privilegiu să mă ocup de această problemă, în numele acestei comisii și în numele Parlamentului, îmi iau angajamentul să, să vorbesc mai puțin și să ascult mai mult. Uh, un plan de acțiune pentru un progres uh, real este necesar. Avem așteptări mari în privința Copenhaga și am dat greș, am eșuat. Eșecul din, uh, un eșec în iunie și în septembrie nu ar fi opțiune viabilă. La summitul uh, pe tema Millennium am promis țărilor în curs de dezvoltare că acces, de exemplu, accesul la uh, îngrijirea sănătății, la medicamente și accesul la educație, aceste promisiuni nu, este o promis, nu sunt uh, promisiuni de care ne putem uh, dezice. Reprezintă o obligație morală. De aceea nu voi mai vorbi, ci voi asculta uh, cuvintele experților. Felicitări Oxfam pentru activitățile sale. Angajamentul nu este suficient. Este nevoie de acțiuni planificate, contribuții din partea uh, contribuții financiare și contribuții suplimentare. Mă voi întâlni miercuri cu raportorii din umbră, iar joi mă pot întâlni cu orice uh, organizații care doresc să discute cu mine. Vă mulțumesc, domnule Cashman. Doamna Françoise Moreau, aveți cuvântul 5 minute. Merci, Mulțumesc, doamna președinte. În 5 minute, foarte pe scurt, voi încerca astăzi să vă explic care este procesul de pregătire pe care l-am început la Comisia Europeană pentru această revizuire în 2010 a obiectivelor mileniului. Lucrăm pe așa numitul pachet de comunicare de primăvară din luna martie-aprilie și în acest cadru adoptăm un demers global. Acest pachet este foarte vast Uh, având în vedere uh, varietatea temelor pe care dorim să le abordăm, dorim să ne referim la modul în care putem să îmbunătăți impactul politicilor noastre în anumite domenii cheie, în ce privește OMD, sănătatea, educația, uh, probleme legate de egalitatea între sexe, de asemenea siguranța aprovizionării cu alimente. În grupurile de lucru vor publica documente pe aceste teme. De asemenea, ne referim și la impactul politicilor noastre, uh, având în vedere coerența politicilor și, după cum știți, ați avut o dezbatere în urmă cu câteva săptămâni pe aceste teme, elaborăm un uh, program de lucru ne bazăm pe baza programului de lucru general al Comisiei al cărui scop este identificarea inițiativelor prevăzute care vor avea un impact asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și acest program de lucru coerență poate fi un instrument care să ne permită să tragem un semnal de alarmă suficient de, de vreme în atenția actorilor, având în vedere implicațiile de mediu al numitor inițiative. A treia latură importantă a lucrărilor noastre pregătitoare este finanțarea, resursele necesare. Uh, Sigur, având în vedere obiectivele de ajutor ale dezvoltării, tradiționalul raport anual de la Monterey uh, având în vedere felul în care statele membru, membre au uh, urmărit sau nu uh, traiectoria al cărei scop este majorarea volumului de ajutor, apoi guvernanța fiscală și mobilizarea resurselor interne în țările în curs de dezvoltare pe de o parte, dar și lupta împotriva fluxurilor clandestine, cu privire la ședința ministerială neoficială de la Grangra, la care, doamna președinte, ați avut uh, ocazia să participați, am discutat acest aspect și apoi uh, sursele inovatoare, încercăm să analizăm opțiunile în cadrul grupurilor tehnice internaționale care uh, studiază aceste subiecte de evaluare a fezabilității anumitor măsuri noi care să ne permită să mobilizăm resurse suplimentare. Iată care sunt aspectele care uh, fac obiectul atenției noastre. O parte din comunicări vor fi date publicității la sfârșitul lunii martie, restul fiind adoptate și transmite, transmise de către Comisie în 21 aprilie uh, anul curent. Obiectivul acestor propuneri ale Comisiei este să construiască, bineînțeles, o poziție a Uniunii Europene cât de coerentă posibil cu ocazia reuniunii la uh, nivel înalt, dar și cu ocazia uh, celorlalte reuniuni importante pentru deciziile pe care trebuie să le adoptăm. Ne gândim, bineînțeles, și la summitul Uniunea Europeană-Africa de la sfârșitul anului și înainte acestui summit G8, G20. Uh, deci toate propunerile noastre au ca scop șlefuirea pozițiilor Uniunii Europene în mod cât mai coerent uh, cu putință și, dacă se poate, și uh, în mod cât mai ambițios cu putință. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Nicola Harrington. Cinci minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. ONU um, salută această inițiativă privind una dintre prioritățile Secretariatului General inclusiv pentru perioada până în 2015. Mă voi axa pe două aspecte. Obiectivele Secretariatului General privind întâlnirea la nivel înalt acest uh, secretarul uh, general solicită mă, sunt uh, um, asistată de or, organizații internaționale și echipa ONU Bruxelles este dispusă să răspundă la întrebări. Punctul de plecare este la fel ca cel al raportorului, și anume declarația Millennium este, reprezintă o, un angajament fără precedent, iar Europa trebuie să-și uh, respecte obligațiile nu numai din solidaritate, ci și pentru atingerea obiectivelor generale axarea pe 2015 nu înseamnă uh, amânarea uh, obiectivelor. Obiectivele privind siguranța alimentară și uh, schimbările climatice uh, necesită acțiuni uh, specifice și este nev- uh, există o șansă unică pentru a elabora transformări până în 2015, pentru a realiza coaliții, pentru a lua măsuri. Este nevoie de o um, agendă de acțiuni până în 2015, consolidarea angajamentelor actuale și stabilirea unor uh, mecanisme de monitorizare și aplicare. Există unele contribuții care ar uh, asista uh, factorii de decizie. Un raport poate clarifica ce anume s-a făcut și ce nu s-a făcut și de ce. O recom recomandări specifice pentru eficientizarea parteneriatelor uh, globale ca să înțelegem mai bine faptul că cu toții ă, avem o răspundere față de Africa. Negocierile sunt ă, în curs pentru a pregăti documentele privind rezultatele. Este vital ca actorii europeni să se angajeze în acest proces, să se stabilească un calendar privind punctele de consultare și m-aș bucura să discut acest aspect cu deputații europeni. Vor exista și rapoarte de țară pentru a ține cont de uh, părerile de la nivel național, dar și pentru a clarifica care sunt factorii succesului. Și în, în ultimul rând va avea loc o evaluare în iunie privind uh, cele necesare pentru atingerea obiectivelor Glen Eagle. Devine destul de clar care sunt prioritățile necesare pentru uh, realizarea ODM. O bună finanțare și mecanisme care să asigure accesul la uh, populația defavorizată. 1 propune intervenții uh, punctuale care să se conjuge cu acțiuni globale pentru a se asigura durabilitatea acestora. Aceste acțiuni includ, pot include subvenționarea uh, alimentară, subvenționarea educației, sprijinarea noilor tehnologii, <clears throat> este clar că este nevoie de acțiuni la diferite niveluri pentru consolidarea capacităților și, pentru, și a parteneriatelor. Secretarul general, în raport, va evidențiat faptul că până în 2015 trebuie ca accelerarea să fie accentuată în vederea accesului la medicamente și la tehnologie. Raportul ODM de anul trecut și cel care se va redacta anul acesta vor uh, clarifica cele necesare, cele care trebuie făcute. Se poate ca costurile ODM să fie mai mari Țările dezvoltate trebuie să-și respecte promisiunile, eliminând subvențiile care distorsionează comerțul și să ajute țările sărace. în situația crizei, anumite măsuri, cum ar fi uh, eliminarea uh, datorilor, ar trebui să aibă în vedere țările aflate în dificultăți financiare. Ce poate face Europa? Noi avem patru sugestii să respectăm angajamentelor și să răspundem chemării ONU, luând ca punct de plecare angajamentele actuale, pentru ca alte țări să vadă că Uniunea Europeană își respectă obligațiile. Să facem ceea ce a făcut Europa de-a lungul istoriei, și anume să consolidăm coalițiile uh, transnaționale pentru a promova politicile progresiste, asigurând o coerență a politicilor pentru dezvoltare. Un ultim aspect, întâlnirea la nivel înalt comportă și riscuri. Succesul este vital și pentru credibilitatea cadrelor convenite multilaterale. De aceea, ONU are nevoie mai mult decât oricând de sprijinul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Ați depășit timpul ce v-a fost alocat cu 3 minute. Aș fi trebuit să vă întrerup. În fine, are acum cuvântul doamna Irene Mileiro din partea Intermon Oxfam din Spania. 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Suntem deosebit de recunoscători pentru posibilitatea de a lua cuvântul în fața comisiei dumneavoastră astăzi. Parlamentul European întotdeauna a dat dovadă de angajament față de uh, drepturile omului și lupta împotriva sărăciei și lupta împotriva uh, nedreptății. După cum știți, 2010 este un an crucial și raportul uh, domnului Cashman reprezintă o bază pentru o acțiune concertată la nivel european, în așa fel încât să putem să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Anul trecut a fost un an greu pentru mulți oameni, atât în nord cât și în sud. Și răspunsul la criza globală a fost uh, foarte diferit. Țările bogate au putut să ia măsuri eficiente pentru a asigura protecția socială a cetățenilor lor și pentru a asigura stabilitatea economică. Uh, Însă, în anumite țări, nu s-a putut obține un răspuns tot atât de eficient, nici din partea ONU, nici din partea instituțiilor internaționale, pentru a face față dezastrului cu care s-au confruntat aceste țări ca urmare a crizei. Da, recunoaștem faptul că există anumite nevoi ale cetățenilor în Uniunea Europeană, însă nu trebuie să uităm 1,4 miliarde de oameni care locuiesc Uh, în alte țări și care se confruntă cu o sărăcie extremă. Trebuie să susținem dezvoltarea și cooperarea pentru dezvoltare și această susținere trebuie să fie echitabilă. Toate instituțiile și organizațiile, chiar și Parlamentul European, care sunt angajate în realizarea acestor organisme, ale ale mileniului, trebuie să se exprime pe o singură voce. Rolul Parlamentului și a Parlamentului European uh, în special este de a cere un răspuns adecvat din partea diferiților actori implicați, chiar și guvernamental. Mai întâi trebuie să apărăm validitatea declarației obiectivelor mileniului și să, dacă nu facem acest lucru, atunci vom da greș în ceea ce privește agenda pe care am stabilit-o la nivel internațional. Uh, trebuie ca toată lumea să se poată bun bucura de aceleași drepturi. Și așa cum a spus și domnul Cashman, uh, eșecul nu poate fi o opțiune în summitul din septembrie. Cu toții știm care este angajamentul de lungă durată al Uniunii Europene în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei și drepturile omului. Și asta, bineînțeles, aduce cu sine și răspunderi trebuie să ne ridicăm la înălimea ateptărilor i angajamentelor noastre. Există oportunităi. Summitul din septembrie ar putea să fie unul inovator, diferit. Pentru prima dată se pare că ările din Africa i Asia vor veni la acest summit cu o poziie comună despre modul în care se pot realiza aceste obiective. Uh, se pare că și Statele Unite par să facă pași în direcția cea bună. Uh, Uniunea Europeană a ă, investit foarte mult deja în obiectivele mileniului și trebuie să susținem aceste investiții, trebuie să ne onorăm angajamentele, în așa fel încât să fim cu toții gata în jurul de discuții în jurul mesei. Care este tipul de răspuns pe care îl putem aduce acestor 1,4 miliarde de oameni? Uh, Um, ei nu au nevoie de declarații generale, declarații uh, pline de bunăvoință. Au nevoie de măsuri specifice care pot fi implementate rapid, în mod concret și monitorizate cu criterii clare. Nu e nevoie doar de uh, acțiuni susținute în câteva uh, obiective, în câteva domenii. Nu putem lucra de, pe sectoare. Avem nevoie de un plan global cu acțiuni clare. Uh, Inițiativele sectoriale pot fi pozitive în momentul în care acestea întăresc măsuri mai largi, pe o scară mai largă, pentru ca ele să fie eficiente. Deci, vedeți, nu e vorba doar de uh, uh, o finanțare suplimentară, ci e mai degrabă nevoie de o finanțare mai eficientă. Ar trebui să uh, punem accentul pe eficiență, să vedem cum anume resursele interne în țările în curs de dezvoltare pot fi mai bine utilizate. Și asta se poate face prin, spre exemplu, anumite sisteme de taxare care pot fi revizuite. Nu știu dacă oamenii au nevoie de uh, discursuri intelectuale pline de bune intenții. Ei au nevoie de rezultate și au nevoie de rezultate acum, imediat. De aceea noi, Oxfam, am propus un plan pentru a înregistra progrese în ceea ce privește obiectivele mileniului. Și există câțiva, câteva etape clare. Mai întâi, trebuie să îmbunătățim instrumentele care sunt deja disponibile pentru atingerea acestor obiective. Mai ales mă refer la trei puncte. Trebuie să noi suntem de părere că avem nevoie de o țintă globală la nivelul Uniunii Europene uh, în ceea ce privește finanțarea, o spărire cu 15% pe ansamblul Uniunii Europene. Apoi, statele membre ar trebui să aibă o contribuție suplimentară, uh, cel puțin 50% din contribuția deja uh, acordată până în prezent și asta ne-ar permite să finanțăm mai multe instrumente. În al treilea rând, trebuie să ținem seama de obiectivele mileniului în ceea ce privește piața muncii. Uh, trebuie să ținem seama de asemenea și de alte aspecte precum sănătatea uh, mamelor, tinerelor mame și a bebelușilor și așa mai departe. Există anumite instrumente care ne permit să promovăm acest tip de parteneriat pentru a ajunge la o rezolvare globală a acestor probleme. Apoi ne dorim uh, să finanțăm mai bine instrumentele multilaterale, uh, să existe o coordonare, o armonizare, o aliniere a inițiativelor pentru educație, spre exemplu, sau în domeniul sănătății, acele fonduri verticale. Un alt pas e nevoie de o stabilizare și de o sporire a angajamentului financiar. Știm că cifrele pentru 2010 poate nu vor fi uh, realizate. E un risc în ceea ce privește credibilitatea Uniunii Europene. Avem nevoie de o legislație obligatorie, cu caracter obligatoriu, în așa fel încât toate angajamentele luate până în prezent să fie și respectate. În al patrulea rând, e nevoie de surse suplimentare de finanțare. Acest lucru a fost deja menționat și e nevoie de surse care de fapt sunt necesare din cauza crizei cu care ne confruntăm și poate putem instaura anumite taxe sau anumite forme de finanțare care să permită țărilor care au fost cele mai afectate de criză să iasă din această criză. Iar pentru a termina, doamnelor și domnilor, de multe ori am auzit cât de uh, idealiști suntem noi și cât de idealiști suntem în momentul în care credem că aceste obiective pot fi realizate, ar fi ca un fel de utopie. Dar eu cred că în momentul de față omenirea se confruntă cu o criză majoră. Și aceste obiective trebuie să fie realizate, pentru că asta face parte din forma, din angajamentele noastre, din uh, leadershipul pe care îl are Uniunea Europeană pe scara internațională, pe scena internațională. Și trebuie să fiți la înălțimea acestor provocări. Uh, în 2005 știu că Parlamentul European a susținut uh, lupta împotriva sărăciei și toate inițiativele care mergeau în acest sens. Și încă o dată, 2010 este anul de luptă împotriva sărăciei și trebuie să avem inițiative în acest sens. Vedeți că provocările mari au, necesită din partea noastră eforturi mari și cred că trebuie să vedem clar unde anume ne aflăm pentru a putea face față acestor provocări. Mulțumesc, spune doamna președinte. Au acum cuvântul deputații. Mai întâi cer cuvântul domnul Görens. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să mă limitez doar la aspectele financiare în ceea ce privește realizarea obiectivelor mileniului. Uh, am ascultat-o pe reprezentanta uh, Asociației Oxfam și sunt de acord în principiu cu uh, mare majoritatea observațiilor pe care le-a uh, exprimat. Însă trebuie să fim de acord asupra responsabilității în caz de eșec. Răspunderea uh, în ceea ce privește obiectivele mileniului nu revine doar Uniunii Europene. Uniunea Europeană este cea care acordă cele mai multe fonduri pentru aceste obiective. Întrebarea este să vedem cine face ce, cine își respectă promisiunile făcute în anul 2000 cu privire la realizarea acestor uh, Uh, obiective de dezvoltare ale mileniului. Dacă Uniunea Europeană uh, da, Uniunea Europeană ar, uh, nu și-ar respecta angajamentele dacă sumele alocate ar fi sub sumele prevăzute. Și o întrebare suplimentară. În măsura în care Uniunea Europeană își respectă angajamentele financiare care de altfel au fost reînnoite în consensul european cu privire la dezvoltare, ea ar putea totuși să se confrunte cu un eșec în ceea ce privește o redistribuire a ajutorului. Mă gândesc, spre exemplu, la ceea ce s-a întâmplat la Copenhaga, unde anumite state membre au fost suficient de vagi uh, în ceea ce privește modul în care aceste fonduri au fost în mod concret alocate uh, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului sau pentru dezvoltare. Nu se știa prea clar dacă aceste fonduri au fost realocate uh, ca urmare a datoriei pe care a uh, contractat-o Uniunea Europeană pentru a diminua impactul crizei economice asupra țărilor în curs de dezvoltare. Deci haideți să fim clari asupra acestui subiect. Eu nu vreau să uh, încep deja o autocritică în momentul în care nici măcar nu avem o responsabilitate clară. Dacă vom avea o răspundere clară, atunci da, o vom asuma, vom fi intransigenți. Uh, eu aș vrea să avem cifre precise în ceea ce privește modul în care fiecare și-a respectat angajamentele financiare, care sunt statele membre și trebuie spus pe șleau care anume um, care sunt acele state membre care au respectat în mod clar angajamentele luate. Eu mi-aduc aminte că pentru anul 2010 ar trebui să ajungem la 0,56% Uh, față de produsul interior brut, iar în 2015, dacă mi-aduc eu bine aminte, ar trebui să ajungem la 0,7-0,8%. E bine, dacă respectăm aceste uh, angajamente, să nu criticăm Uniunea Europeană și statele membre, ci să criticăm și celelalte state care nu își vor respecta angajamentele, pentru că sunt și altele care au făcut promisiuni, precum Canada, Statele Unite și așa mai departe. Trebuie să vedem responsabilitatea fiecăruia. Iată, mă voi limita la aceste observații. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are acum cuvântul domnul Deva. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. O serie de întrebări. Cooperăm foarte strâns cu ONU, îl salutăm pe Jeffrey Sachs, am uh, avut câștiguri rapide, am avut clastere și așa mai departe. Ar putea cineva să analizeze și să-mi spună de ce nu am reușit până acum? Și de ce cineva consideră că trebuie să urgentăm, să urgentăm și că vom reuși în 5 ani și să facem ce n-am făcut în 10 ani. Aș dori să mi se dea un răspuns logic, real și concret, dacă se poate. Domnul Guerrero, aveți cuvântul? Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc și lui Michael Cashman, aș dori să mulțumesc și Comisiei și Asociației Oxfam și Națiunilor Unite pentru prezentările care au fost făcute. Eu cred că este un subiect central al Comisiei noastre pentru dezvoltare, cel puțin în anul acesta 2010. În anul 2000, așa cum spunea Michael Cashman în raportul său, am făcut anumite uh, promisiuni țărilor din lumea întreagă, însă era mai mult decât o promisiune, ci un angajament, un angajament cu cifre clare, cu un calendar specific. Știm că în anul 2000 am uh, trasat o cale de urmat și probabil până în 2007 am reușit să mergem pe această cale cu o viteză rezonabilă, chiar dacă oarecum insuficientă. Dar de câțiva ani de zile încoace și probabil și pe viitor ne, vom, ne confruntăm, ne-am confruntat și ne vom confrunta cu pericolul de a uh, nu merge suficient de repede, tocmai în momentul în care trebuie să accelerăm, pentru că ne apropiem din ce în ce mai mult de data limită de realizare a acestor obiective ale mileniului. Uniunea Europeană trebuie să reprezinte un motor, trebuie să fie un adevărat catalizator în această tendință generală condusă sub egida Națiunilor Unite. Astăzi aprobăm o opinie în comisia noastră. O opinie pentru comisia competentă pe fond și anume de afaceri externe și anume că Uniunea Europeană trebuie să se prezinte în adunarea generală a Națiunilor Unite cu o poziție clară. Am reușit să incorporăm anumite elemente care se referă clar la obiectivele mileniului în această poziție uh, definită de uh, Comisia de Afaceri Externe vedem că există anumite rapoarte care apar și care de asemenea sunt deosebit de importante. Spre exemplu, raportul doamnei Francesca Keller cu privire la eficiența și coerența ajutorului acordat. Uh, aspecte deosebit de importante pentru realizarea obiectivelor mileniului. Dar raportul domnului Cashman va fi un raport central al acestei comisii și al întregului Parlament pentru a determina poziția noastră înainte de Consiliul European din primăvară preedinia spaniolă dorește ca în acest Consiliu să se obțină un mandat clar și ambiios pentru adunarea Națiunilor Unite. Și sunt de părere că noi trebuie să contribuim la acest lucru și sunt dispus să fac acest lucru împreună cu Michael Cashman, în așa fel încât raportul acesta să oglindească poziția Parlamentului European care să fie adoptată cu ocazia summitului european, în așa fel încât lumea întreagă să știe care este uh, poziția Uniunii Europene pe acest subiect. Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul doamna Sargentini. Um... I would like to compliment Mr. Aș dori să-l felicit pe domnul Cashman pentru proiectul său de raport sau pentru document, document de lucru și pentru cuvintele sau termenii foarte puternici pe care îi folosește. Ah, e aproape neparlamentar și mie îmi place acest stil. Ia aveți dreptate că a sosit momentul, că e timpul să trecem la fapte și aș dori să mă refer la ce numiți dumneavoastră chestiunile chele, politicile uh, de coerență pentru dezvoltare. M-aș bucura dacă la comisia noastră s-ar înțelege faptul că obiectivele de dezvoltare ale mileniului pot fi atinse vreodată uh, dacă dăm dovadă de coerență în uh, munca noastră. Și putem să ne uităm la votul pe care l-am avut săptămâna trecută cu privire la pescuit. Parlamentul a votat ca pescuitul sau ca politica noastră de pescuit să fie, în primul rând, în Uh, avantajul pescarilor din Europa, ceea ce contravine articolului 208 din Tratatul de la Lisabona, din punctul meu de vedere, în care se spune că orice politică nu ar trebui să meargă în uh, contra politicii de dezvoltare. Noi am avut probleme foarte uh, uh mari în acest sens și, domnule Cashman, m-aș bucura dacă am subliniat și acest aspect. Și apoi am o întrebare, o întrebare pentru raportor, dar și pentru reprezentantul uh, uh asociației Fundației uh, Oxfam referitoare la raportul cu privire la buget. Se spune că e nevoie de un uh, sprijin bugetar de 50%. Mie sprijinul bugetar mi se pare foarte util, dar numai când uh, el este și bine definit. Eu sunt olandeză și știu că guvernul meu este pentru sprijin bugetar, dar nu în felul în care îl acordă Comisia Europeană. Și aceasta pentru că la Comisia Europeană nu există niciun fel de regulă. Bine, s-ar putea să fie o declarație puțin cam dură, însă ce țări, ce reguli și de ce se vorbește de acest procent de 50%? Pentru că sprijinul bugetar, în mod uh, normal, este mai mic și este mai ieftin pentru administrația țării care îl acordă, ceea ce nu înseamnă că este și eficient. Aș dori să știu care este poziția domnului Cashman și a uh, asociației Oxfam în acest sens. Vă mulțumesc. Domnul Gerenț, doriți să adăugați o întrebare? Da. Uh, am uitat să adresez o întrebare comisiei. Când repartizați misiunile la comisie și având în vedere guvernarea europeană, având în vedere că sunteți în acest proces, aș dori să știu cine dintre comisari se ocupă de coordonarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Il n'y a pas d'autres demandes de, da. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Pentru răspunsul la întrebările deputaților, aș dori să-i dau din nou cuvântul, ex, să dau în primul rând cuvântul experților, în ordinea la care da- ați luat cuvântul, doamna François Moro, dacă doriți să adăugați ceva. Da, mulțumesc. Pentru două minute. Da, aș dori să răspund la întrebarea care mi-a fost adresată și care mi se pare simplă. Sigur că pregătim uh, pachetul de care vorbeam cu privire la uh, activitatea și portofoliul comisarului Pibals, comisar care se ocupă de relațiile cu țările ACP și de dezvoltare. Nicola... Doamna Nicola Harrington, două minute, nu mai mult. Bun. Alors... Foarte bine, spune doamna președinte. Doriți să Vă acord cuvântul, timp de două minute, doamna Harrington? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să răspund la observația făcută de vicepreședinte dacă deci de, de ani de zile s-a fă, s -a, s -a, au fost studii bazate pe date legate de uh, programe specifice care se derulează în anumite locuri. Și acum încercăm să tragem învățămintele, să vedem cât timp, uh, de cât timp am avea nevoie pentru a le reproduce în alte părți din lume. Am putea să vă uh, dăm aceste, să vă punem la dispoziție aceste date, dar există foarte uh, multe situații în care putem spune că nu s-au înregistrat progrese. Doamna Irene Milero, două minute. Mulțumesc. Trebuie să recunosc că mie nu-mi place să vorbesc despre eșec deocamdată pentru că cred că putem lua în continuare anumite măsuri. De ce nu, să nu obținem în 5 ani ce am, nu am reușit în 10 ani? Pe, putem pentru că, în primul rând, avem uh, uh, mai multă experiență și, în al doilea rând, pentru că lucrăm sub presiunea timpului. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani cu redresarea sistemului financiar, am constatat că atunci când există voință politică, se poate face ceva. Uh, Sigur că trebuie să respectăm angajamentele și coerența politică, așa cum n-am făcut-o în ultimii ani. Avem ocazia să facem acest lucru acum și să urgentăm uh, măsurile noastre. Cu privire la sprijinul bugetar, da, într-adevăr că există condiții stricte, trebuie să existe mecanisme privind acordarea unui bun sprijin bugetar, dar putem să vă dăm și câteva exemple. Este unul dintre instrumentele care uh, corespunde cel mai, bun, cel mai uh, bine uh, obiectivelor de dezvoltare a mileniului, respectiv să acordăm ajutor unui uh, stat și a, să ajutăm în consolidarea uh, capacității. Și avem mai multe exemple. Cum uh, sprijinul bugetar poate funcționa? De ce 50%? Mi s-a pus această întrebare. Sigur că fiecare procent are o o doză de hazard, dar știm că 50% din sprijinul bugetar ar fi o proporție bună. Aș dori să fac o observație finală. Pentru că se pare câteodată că vorbim de uh, OMD-uri din perspectivă nordică. În 23 martie, la Parlamentul European, va avea loc un eveniment găzduit de domnul Cashman uh, despre femeile care primesc ajutor din țările din Sud și care vor vorbi despre impactul crizei în țările lor și felul în care pot ele ieși din criză. Deci vă invit să participați la acest eveniment, să le ascultați pe aceste femei și să vedeți care sunt soluțiile pe care le propun și ce solicită ele Uniunii Europene să facă. Domnul Cashman, aveți cuvântul pentru concluzii, câteva minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere în această dupămasă. Vă mulțumesc pentru idei și am impresia că uh, cu toții mergem pe același făgaș. Aș dori să subliniez câteva elemente. Aș dori să spun comisiei și altor colegi că, de fapt, toate politicile noastre au un impact asupra țărilor în curs de dezvoltare. Mi-a trecut prin cap, mă gândeam la activitatea la comisiile la care am participat, chestiunile legate de energie, agricultură, protecția mediului, sănătate, imigrație, pescuit, să nu mai vorbim de afaceri externe, ei bine, toate aceste măsuri au un impact asupra țărilor în curs de dezvoltare și ne arată că e nevoie să eradicăm uh, sărăcia uh, odată pentru totdeauna. Și în legătură cu acest raport, uh, după aceste reuniuni la care am participat, eu uh, am redactat acest raport pentru că domnul Morgans nu a vrut să o facă din partea stângii. Aș dori să le mulțumesc secretariatului și colaboratorilor noștri pentru că nu, nu eu sunt cel care trebuie să fie lăudat. Pentru că dacă nu, uh, suntem ca niște uh, un teatru de păpuși. Noi suntem o combinație de hotărâre și de dorință să ajungem la, la anumite obiective. Haideți să vorbim de subvențiile pe care le dăm la supraproducția care care merg în țările în curs de dezvoltare și care le uh, le, le, le, le, le împing și mai mult în sărăcie. Haideți să analizăm acordul de pescuit. Nu mă interesează ce stat membru e implicat. Toate aceste chestiuni sunt importante. În ce privește Consiliul European, trebuie să uh, punem capăt acestei lipse de moralitate a politicii agricole comune, pe de o parte, și pe de altă parte a discursului care spune că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare a mileniului. Mulțumesc doamnei Harrington pentru angajamentul său greu și uh, mulțumesc uh, pentru faptul că a vorbit de termene și de punere în aplicare. Finanțarea adecvată. De asemenea, uh, urgentarea uh, problemelor. Uh, prietenul meu bun, de va pune întotdeauna întrebările dificile, dar întotdeauna cooperează cu noi pentru a atinge aceleași obiective. Da, într-adevăr trebuie să îndeplinim uh, ODM-urile și sunt de acord cu domnul Görent că trebuie să trecem mai departe, să ajungem la 7% din PIB, și în același timp să îi identificăm pe vinovații care nu și-au respectat angajamentele pe care uh, le-au uh, făcut și nu și-au ținut promisiunea. Încerc să nu vă răpesc prea mult timp, îmi cer scuze față de interpreți. Ajutorul pentru comerț foarte important uh, când discutăm uh, de direcția pe care dorim să o adoptăm. În 2015, unde am, am dorit să ajungem în 2015, dar într-adevăr Europa este uh, cel mai mare contributor la obiectivele de dezvoltare a mileniului. Cred că trebuie să fim vocea care se face cel mai bine auzită. Mulțumesc și Oxfam, mulțumesc pentru contribuție, mulțumesc pentru document și sunt de acord întru totul cu tot ce ați spus și aștept cu nerăbdare să cooperăm împreună. Domnule Gheorenț, încă o dată aveți dreptate, da, uh, încercăm, facem uh, tot ce ne stă în putință, dar ce fac America, Canada și ceilalți? Dar haideți să dăm exemplul și prin exemplul nostru să îi punem în umbră pe ceilalți, să lăsăm istoria să spună povestea, să spună că noi am uh, introdus schimbările care au dus la îmbunătățirea vieților. Pentru că, doamnă președinte, pentru că un copil plânge cu ultima lui suflare în Africa. E vorba de acest copil. Mă întreb dacă are uh, drepturi mai puține decât uh, copilul care trăiește la Bruxelles? Nu, pentru că copilul de la Bruxelles ar putea fi foarte bine să fie copilul din Africa sau din Asia sau din America Latină sau din Birmingham. Și de fapt e vorba de universalitatea a faptului că ce îi se întâmplă cuiva, îi se poate întâmpla oricui altcuiva și de aceea trebuie să continuăm în lupta aceasta. Și aș dori să mulțumesc lui Ricky pentru ajutor, mulțumesc pentru angajamentul său de a mă ajuta împreună cu președinția spaniolă și știu că președinția spaniolă dorește să înregistreze un succes, dar trebuie să coopereze și cu anumite state membre mai rezervate care spun că nu ne permitem ca aceste angajamente să fie transpuse în uh, uh, fapte pentru că avem criza economică, uh, pentru că avem criza privind schimbările climatice. Da, uh, criza economică, iată, ne dă șansa să începem de la zero, să ne uităm la inovațiile de care s-a vorbit, să finanțăm noi măsuri, de exemplu să avem uh, o taxă privind tranzacțiile financiare, să ne asigurăm că banii care ajung în aceste țări, din, care vin din străinătate, care depășesc cu mult ajutorul donat, e bine să ne asigurăm că acești bani nu ajung în buzunarele uh, țărilor dezvoltate. Iată, iată care e calea pe care trebuie să continuăm. Eu uh, din mulțumesc doamnei Sargentini pentru angajamentul uh, său și Apoi, în ce privește uh, sprijinul bugetar, s-a răspuns la această întrebare. Aș mai spune că dacă sprijinul bugetar ar fi fost răspunsul cel mai strălucit, l-am fi folosit în urmă cu ani de zile. Și nu e așa, pentru că îl definim asigurându-ne că prin acest sprijin bugetar putem evita irosirea, suprapunerea eforturilor și putem să le permitem acestor țări să găsească singure soluția, pentru că ajutorul, dezvoltarea și comerțul fără autodeterminare nu aduce nimic. Mulțumesc tuturor colegilor din uh, dezbaterii din această dupămasă. Încep cum, uh, termin cum am început. E o onoare pentru mine să primesc uh, răspunderea imensă a redactării acestui raport. I'm Îmi cer scuze să vă informez că țara mea nu, s-a, nu și-a respectat angajamentele și că încercăm să-i abordăm pe miniștrii eh, și pe toți cei care se ocupă la nivel înalt de acest subiect. Mulțumesc tuturor! Continuăm cu ordinea de zi. Ajungem la punctul 5, propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a regulamentului 1934-2006 de creare a unui instrument financiar pentru cooperare cu țările industrializate și cu și alte țări și teritorii cu venituri ridicate. N-am primit amendamente înscris cu privire la raportul domnului Deva, dar domnul raportor a propus câteva amendamente orale în focul dezbaterilor care au avut loc în alte uh, comisii Uh, implicate, AFET și INTA. Ați primit în scris propunerile de amendament din partea raportorului. Dacă nu sunt obiecții cu privire la amendamentele orale propuse, putem să trecem la vot în conformitate cu indicațiile care figurează pe lista de vot. Articolul 1, punctul 3 a fost retras. Articolul 1, amendamentul oral, Cine propus de către domnul raportor, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 1, punctul 3c, amendamentul oral numărul 2 al raportorului, cine este pentru? Împotrivă? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 1, punctul 3D, amendamentul oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final pe marginea avizului astfel modificat. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu unanimitate de voturi. Extraordinar. Doamnă președinte, am greșit. Sau e o greșeală. Maybe. Da, s-ar putea să se fi strecurat o greșeală. Ok. D'accord. Donc, maintenant, recommandations recomandare adresată Consiliului referitoare la cea de-a 65-a sesiune a adunării generale a ONU cu privire la raportul domnului Guerrero. Alineatul 1. Ça, c'est pas le bon. Tant que ça, c'est pas le bon. Oui, oui. Bon. Donc, c'est ça. C'est bon. Paragraphe 1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 A, este caduc. D'accord, super. D'accord. Donc, amendement. Pardon Intervenție fără microfon. A. Bun, e caduc. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. Aliniatul A, ultima liniuță. 4. Cine este pentru amendamentul oral 3? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trebuie să ne grăbim. Amendamentul 5. Cine este pentru? Îmi cer scuze. Amendamentul oral 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5 este caduc pentru că 4 le-a fost adoptat. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7 devine alineatul de A, dacă 6 le-a fost respins, 7, deci, cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, dacă 6 le-a fost adoptat, nu a fost respins, bun, ok, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final privind avizul, astfel modificat cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu unanimitate de voturi. Oui. Donc maintenant, sur les effets de la crise financière et économique globale sur le pays en développement. Efectele crizei financiare și economice mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare. Doamnă președinte, a putea vota în bloc, poate? În bloc, uh, de... Până la alineatul 5, sunteți de acord? În prima pagină. Nu, nu se poate. Nu. Pentru că... Sau poate s-ar putea... Da, deci prima... Prima pagină... Nu, până la alineatul 4. 4, deci. Amendamentul 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. ...23 și 24. 23 este caduc, deci 24 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 1. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am, amendment 2. Amendamentul 2. Cine e pentru? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da, trebuie refăcut. Amendamentul oral 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26 e caduc. Amendamentul 27 a fost retras. 20, 28 este caduc, 29. 29 am ajuns la 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Donc, amendement oral 3. Amendamentul oral 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30 și 31 sunt caduce. Amendamentul oral 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30 este caduc. Cine e pentru 33? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 34. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 39. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respinsă. A doua parte? Pentru? Împotrivă? Abțineri? E respinsă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 42 Caduc 43 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins? Amendamentul oral 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 48. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul oral 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Cine este pentru? Împotrivă. E respins. 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 59. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, Poate că ar fi mai bine să numărăm. Cine e pentru? 62. No. Si, qui sont contre? Împotrivă? Da, se respinge cu mare majoritate, îmi cer scuze. Amendamentul oral 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. on, on Repetăm 64. Cine este pentru? Qui sont contre? Împotriva. 11. Rejeté, non Anne 10, 10 contre 11. D'accord. Rejeté. Donc c'est rejeté. Se respinge. 10 pentru 11 împotrivă. 66. Cine e pentru? Împo- pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul oral 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?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 în bloc. Votăm în bloc, da? Până la 12. Până la 12. De la 9 la 12. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm în bloc de la 16 până la sfârșit, până la 8, până, până la 3, eventual. Până la 3? Nu? Deci, de la 16 la 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, 1, 2, 3 în bloc, se poate? Da? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă primele trei. Alineatul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 5 de la INTA de la 5, poate de la 8 putem vota în bloc sau de la 5 la 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi trecem la Econ. Nu cred că mai avem optul. Trecem la Econ. Primul aliniat. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Al doilea aliniat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins? Poate ar fi mai bine să votăm în bloc până la 6, de la 3 la 6. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 7 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 8 cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Alinatul 9, 9, 9 votăm acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 10, poate că putem vota de la 10 la 13. Nu, nu se poate. Nu. 10, cine e pentru 10? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Am făcut. 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 14, vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă abțineri se respinge. Putem vota de la 15 la 18. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi putem vota de la 20 la 25. Nu, de la 20 la 23. 20-22. 20-21 atunci. Bine. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. D'accord. Donc, au 23, 23, la 23 PP-ul a cerut vot pe părți. Nu înțeleg nimic, spune președinta. Vot pe părți pentru 23? Alineatul 23, eliminând cuvântul rights. Aș dori să rog secretariatul să citească cele două uh, propoziții. Prima parte ar trebui să votăm alineatul în întregimea sa fără cuvântul rights și a doua parte să votăm doar cuvântul rights. Ok? Bun. could you put, could, uh, posibil pour... Pentru Context. Ați putea să situați cuvântul în context, dar o să citesc. La punctul 23. Observă cu îngrijorare eforturile privind obiectivele de dezvoltare a mileniului, mai ales în ce privește drepturile la sănătate de reproducere care periclitează atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniului și spune că e nevoie de un efort susținut ca o condiție pentru dezvoltarea economică. Deci, într-un prim vot pe părți, votăm această frază fără cuvântul right. Cine e pentru? Și apoi votăm de ce votăm acum? Suntem de acord pe faptul că există un vot pe părți. Ah Prima parte, cine e pentru? Bun. În a doua parte, cu cuvântul right inclusă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci alineatul rămâne la fel. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 25, cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respins. la 20, paragraf 26, 26 care se combină cu amendamentele 70 și 71. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 27. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 28. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 29 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 30 pentru, de la 30 la 35 votăm în bloc, sunteți de acord? Până la 34. 30-34. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul pe textul final, astfel modificat, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bravo! Bravo! ensemble. Donc ça, c'est ça. ça. Nous, on a plein de surprises tout le temps qui n'ont pas été vues. Alors maintenant, nous allons voter sur le... Votăm acum bugetul 2011, secția, secțiunea a treia, Comisia, linii directoare pentru bugetul 2011. Aliniatul 2. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 5, oral, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm avizul astfel modificat, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Foarte bine. Voilà.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 Mai sunt încă două voturi cu privire la descărcări pentru Fondul European pentru Dezvoltare 7, 8 și 9, raportul domnului Mitchell. Nu avem niciun amendament, deci votăm acest aviz. Cine este pentru? Împotrivă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 Aceste ultime două voturi nu figurau pe ordinea de zi, abia le-am descoperit ca și dumneavoastră, însă secretariatul ar dori să știe dacă ați fi eventual de acord să votăm astăzi pentru descărcarea bugetară cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare, raportul domnului Mitchell. În principiu nu sunt amendamente. Sunteți de acord? Bun, foarte bine. Deci, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Iar cel de-al doilea document este descărcarea bugetară, bugetul general, secția tre- secțiunea a treia, Comisia, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc! Am să vă comunic doar datele următoarelor ședințe, dar se pare că mai întâi domnul Gheorenț dorea să ia cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președinte. Aveam o întrebare cu privire la descărcarea referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare. Care este valoarea votului nostru? Pentru că, în fond, uh, acest fond nu este inclus în buget. La răspuns m'est suflat par secretariat. Răspunsul care mi-a fost suflat de către secretariat este că nu avem control bugetar, dar avem posibilitatea de a acorda descărcarea bugetară. Deci comisiei, spune domnul Gheorengs, comisiei pentru executarea bugetului, da? Da, spune doamna președinte. Întrebarea era dacă noi acordăm descărcarea aceasta bugetară comisiei, deci dacă nu cumva Comisia ar trebui să mai primească și o descărcare bugetară din partea statelor membre care să confirme acest mandat. Uh, Comisia se ocupă cu modul în care sunt administrate fondurile europene, deci Comisia Europeană este cea care primește descărcarea bugetară. Următoarele ședințe vor avea loc la Bruxelles pe 16 martie de la ora 3 până la ora 6 și jumătate și pe 17 martie de la 9 la 18.30. Iată că am terminat ședința de astăzi. O seară plăcută tuturor!